20, după aceea de la 21 la 24. Procesul verbal va fi disponibil pe intranet. Vă mulțumim pentru prezență și uh, declar închisă această ultimă președin, prezidare de către mine a acestei ședințe plenare de noapte.